Domnilor, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann doch jetzt ganz... Doamnelor și domnilor, lipsește multă lume, dar eu chiar țin să începem. Asta e fenomenul uh, la noi, să nu-i pedepsim pe cei care au fost totuși punctuali. Începem. Avem punctul 1 pe ordinea de zi. Trebuie să adoptăm ordinea de, să adoptăm procesele verbale și ordinea de zi. Se dorește modificare la punctul 20. E o petiție care trebuie amânată deoarece nu e pregătită îndeaproape, iar domnul Zilievca ne-a rugat și el să uh, tratăm punctul 30 împreună cu punctul 11, e vorba de spălarea de bani, pentru că aceste două subiecte ar fi strâns uh, legate. Uh, și acum vă întreb, mai sunt uh, obiecții sau comentarii sau dorințe cu privire la ordinea de zi? Nu. Atunci așa rămâne modificarea. Și acum comunicările președintelui. În numele comisiei îl salutăm pe Luigi Berlinguer, care săptămâna trecută la plenară a fost confirmat, uh, potrivit articolului 255, uh, în noua sa funcție și apoi Diana Wallis, uh, avansat în carieră, este președinta Institutului de Lege mm, din Europa. Și avem și un urmaș uh, al domnului Peneira la jurisconsult. În momentul în care uh, trebuie făcut schimbul de mandate, acesta va fi făcut lin. Și apoi avem și o audiere în ceea ce privește raportul doamnei Regner și uh, Crața Tsagaropoulos în ceea ce privește echilibrul de gen la, în funcțiile de conducere. Eu nu voi putea fi la audiere pentru că am alte obligații, dar voi fi bine reprezentat de doamna Regner. Acestea au fost așadar comunicările președintelui. Dacă aveți observații de făcut, vă rog. Nu este cazul. Adoptăm procesele verbale acum. Procesul verbal nouă, de la ultimele reuniuni, au fost două seturi de reuniuni. Dacă până la finele uh, reuniunii nu avem uh, obiecții, atunci se consideră adoptate. Și acum trecem la punctul 3. Avem uh, prezentarea raportului referitor la costurile non-europei privind un, privind un cod european de drept internațional privat. Reprezentanții administrației sunt aici, nu știu exact cine dorește să intervină. Poftiți, vă rog. Thank you very much for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru privilegiul de a mă adresa acestei comisii astăzi în legătură cu uh, costurile uh, pentru non-Europa uh, presupuse de uh, acest uh, regulament. Biroul trebuie să uh, pregătească terenul pentru inițiativele Parlamentului. Acționăm și în baza uh, unor rapoarte din proprie inițiativă cu privire la uh, evaluările legate de o posibilă valoare adăugată europeană. Ne-am bazat pe munca anterioară, ne-am gândit la dreptul internațional și ni s-a cerut să cuantificăm lipsurile din perspectivă economică. Acesta este uh, raportul uh, pe care uh, îl înaintez astăzi și pe care aș dori să îl uh, explic pe scurt. Este interesant că uh, ni se arată că 42% dintre oameni asociază Europa cu libertatea de a studia, munci sau călători oriunde în Uniune. Problema de bază este însă că cetățenii nu pot să-și exercite aceste drepturi din cauza anumitor variații între uh, legislațiile statelor uh, membre. Noutatea majoră adusă de tratatul de la Lisabona în acest domeniu este că piața internă nu mai e o cerință strictă pentru a adopta anumite măsuri, adică uh, legiuitorii au o nouă libertate pentru a interveni și pentru a adopta măsuri în interes public pentru a promova libertatea uh, de uh, circulație uh, a cetățenilor în Uniunea Europeană. Bineînțeles, nu trebuie să vă spun că în domeniul dreptului uh, uh, privat internațional există deja instrumente, uh, aproximativ 20, unele de natură generală, Roma 1, 2 și 3, Bruxelles 1, 2 și 3 și unele de natură sectorială care acoperă domenii specifice, succesiunea, întreținerea, um, insolvența, regimuri patrimoniale, um, regimuri matrimoniale și așa mai departe. Dacă ne gândim din perspectivă politică, ne ies în evidență două aspecte. Unu, sunt anumite aspecte acoperite de statele membre pentru că există uh, nevoie de unanimitate în ceea ce privește dreptul familiei și aici statele membre trebuie să facă progrese printr-o cooperare strânsă, iar apoi există anumite lipsuri uh, în această arhitectură. Deci dacă această uh, lege este o pătură, e clar una foarte găurită. Aceste două instrumente legislative au toate uh, propriile lor excluderi, anumite uh, dispoziții sunt statutare, iar implementarea diferit, uh, dificilă nu ajută cetățenii noștri. În studiu s-au uh, identificat 13 lipsuri, acestea sunt uh, probleme care pot uh, să apară pentru minori, uh, uh, pentru cei care au uh, suferă de o incapacitate din perspectiva sănătății, uh, unele care uh, presupun uh, uh numele persoanelor, recunoașterea uh, unor un uniuni de facto, uh, a căsătorilor între persoane de același sex, recunoașterea adopțiilor, uh, um, cadouri, uh, trusturi, legea împrumuturilor și în urma activității domnului Lene și doamnei Regner, transferul sediului companiilor. Există costuri juridice nenecesare uh, Uh, care uh, pun obstacole în calea funcționării pieței unice. Prin urmare, am încercat uh, să cuantificăm aceste lipsuri și nu a fost ușor și ne-am folosit de cele mai conservatoare și preca- pline de precauție presupuneri pentru toate acestea. Am făcut calcule analizând volumul activităților economice, sectoarele, apoi ne-am gândit care este procentajul uh, cazurilor problemă, am calculat costurile și așa mai departe. Costurile totale pe care le găsiți la pagina 7 din raport uh, ajung la 137,71 milioane de euro pe an. Asta în sectoarele pe care le-am menționat. Din moment ce Uh, vorbim adesea de cifre mari în acest sport, probabil v-ați gândit că 137,71 de milioane de euro nu înseamnă uh, foarte mulți bani. Însă trebuie să vă gândiți că sunt uh, costuri care sunt suportate de către cetățeni, de oameni obișnuiți, deci sunt costuri juridice pe care le plătesc indivizii am luat în considerare și uh, anumite costuri emoționale care sunt presupuse de anumite cazuri. Dacă ne gândim puțin la statistici, e bine, în fiecare an în European există 2,2 milioane de căsătorii și 900 de mii de divorțuri. Și dintre acestea, între 13 și 16% uh, sunt internaționale. Deci avem 86 de mii de căsătorii între uh, cetățenii Uniunii Europene există aproximativ 14 milioane de cetățeni care rezidă într-un stat membru altul decât uh, țara de naționalitate, țara de origine. Există un număr foarte mare de nașteri uh, transfrontaliere, mii, mai precis. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să facă legi pentru a acoperi toate aceste situații. Pentru toți acești cetățeni, uh, lipsa unei abordări armonizate la nivel european este cu siguranță una costisitoare. Am ilustrat de asemenea în raport uh, uh, toate aceste situații prin exemple și aș dori să vă atrag atenția la câteva dintre acestea. De exemplu, la pagina 37 uh, există un exemplu ipotetic care se bazează pe jurisprudență și pe cazuri care au fost tratate de curțile naționale și de Curtea Europeană. De exemplu, o persoană a trăit 15 ani în Lituania, are uh, bunuri imobiliare acolo uh, și dorește uh, și suferă de demență și nu mai reușește să gestioneze propriile bunuri. Persoana care îl reprezintă locuiește în țara Galilor și nu poate să vândă această casă din Lituania pe care o deține persoana în cauză pentru că nu are autoritate uh, juridică în Lituania. Deci este un uh, caz în care subliniem o nepotrivire între legile statelor uh, membre. Aș putea să vă mai dau exemple. 70.000 de adopții în europeană anual, dacă doar 1% dintre acestea pun probleme, vă dați seama Uh, dacă ne gândim la costul de 5.000 de euro uh, cost juridic pentru uh, fiecare dintre aceste adopții și 10.000 de euro costuri emoționale, vă dați seama că foarte multe familii ar trebui să plătească 15.000 de euro anual Uh, costuri de care ar putea fi scutite dacă ar exista un cod unitar la nivelul Uniunii uh, Europene. N-am reușit uh, să obținem date empirice pentru acest raport, însă avem o, o listă impresionantă de cazuri prezentate în instanță, 91, care vorbește de la sine și care ilustrează o problemă reală în Uniunea Europeană. Cred că toate acestea susțin cazul conform căruia ar trebui să existe o codificare uh, armonizată în Uniunea Europeană. Astfel, legislația ar fi mai transparentă, lucrurile s-ar simplifica, s-ar reduce numărul dispozițiilor pentru că nu s-ar mai repeta tot felul de definiții, s-ar îmbunătăți uh, recunoașterea uh, hotărârilor juridice de către statele membre și așa mai departe. Știu că Comisia dumneavoastră, Comisia Jurii, a dorit să inițieze un raport din proprie inițiativă pe marginea acestui subiect și credem că pe baza analizei făcute, acest raport raport uh, se justifică. Sperăm că uh, vă veți ocupa în noua legislatură de acest subiect. Și un ultim aspect, uh, astăzi discutați mai târziu pe ordinea de zi raportul RAPCAI, care vizează propunerea de a simplifica acceptarea anumitor documente oficiale în europeană, Asta înseamnă uh, registre de stare civilă, documente care vizează proprietatea, uh, documente care justifică un statut juridic și așa mai departe. Uh, cred că uh, Uh, cazurile acestea sunt foarte similare cu cele pe care le-am analizat și noi. Noi am fi gata să uh, cuantificăm puțin uh, costurile și în aceste cazuri dacă comisia dumneavoastră decide că ar trebui procedat astfel. Vă mulțumesc oricum pentru timpul acordat, domnule președinte. Dan. Mulțumim foarte, foarte mult. Putem să facem și o scurtă rundă de întrebări și răspunsuri, dar mai întâi să luăm cu toții la cunoștință, să citim despre ce este vorba și să revenim uh, la acest subiect. Dacă nu există acum intervenții, luăm la cunoștință toate informațiile pe care ni le-ați uh, prezentat. Vă promitem că le vom trata în uh, amănunțime și vom reveni asupra subiectului. Vă mulțumim foarte mult! Și acum trecem la punctul 4. Avem prezentarea unui studiu privind instrumente pentru asigurarea implementării și aplicării legislației Uniunii Europene și evaluarea eficacității acestora. Permiteți-mi să dau cuvântul doamnei Marta Balesteros. Good afternoon. Bună ziua. reprezint milieu și ne bucurăm să prezentăm un raport care a fost realizat la cererea Parlamentului European împreună cu Colegiul Europei. O să încep mai întâi cu introducerea în ceea ce privește metodologia utilizată și apoi o să vă prezint cele trei capitole principale ale raportului pe care cred că l-ați primit. Și în introducerea ă, privind metodologia aș dori să subliniez că Parlamentul European a solicitat acest raport pentru a culege informații în ceea ce privește problemele de implementare în UE. Și vreau să se înțeleagă că care este eficiența instrumentelor existente pentru a asigura respectarea dreptului european. Având în vedere că este foarte dificil să evaluăm implementarea dreptului european și ar fi nevoie de o persoană pe fiecare țară um, pe o perioadă foarte lungă pentru a evalua implementarea, uh, noi ne-am concentrat mai degrabă asupra transpunerii, care poate fi evaluată foarte ușor și am propus și o urmărire, un follow-up prin uh, interviuri cu oficialități naționale, oficialități ale UE și actori interesați. Și am acoperit uh, patru domenii de politici și 16 directorate selectate. Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez din metodologie este că, la un moment dat, Comisia Europeană a blocat raportul crezând că Parlamentul European nu ar trebui să ceară informații legate de implementarea dreptului european prin alte mijloace decât cele pe care Comisia Europeană deja le oferă Parlamentului. Mai mult au limitat și posibilitatea ca echipa care se ocupa de proiect să discute despre proiectele pilot cu uh, Secretariatul General și nu și cu serviciile, pentru că Secretariatul General este cel care vorbește cu o singură voce în numele Comisiei Europene. Deci, acestea au fost elementele cheie ale metodologiei. În ceea ce privește transpunerea, raportul nostru, bazat pe un, uh, o cercetare de tip studiu, a ajuns la trei concluzii principale. În primul rând, există o tendință generalizată de transpunere întârziată și pentru majoritatea directivelor uh, um, evaluate uh, am constatat în proporție de 75% că acestea au fost implementate târziu. În al doilea rând, există un impact pozitiv al uh, procedurilor rapide prin articolul 263 din tratat, care permite Comisiei să impună amenzi la începutul procedurii și nu în etapa ulterioară. În directivele care au fost selectate și evaluate, directivele transpuse au fost transpuse directivele transpuse după tratatul de la Lisabona au fost transpuse în mod corect în proporție de 24% față de o proporție mult mai scăzută înainte de tratatul de la Lisabona. În al treilea rând, barierele care au fost identificate de autoritățile naționale și de oficialitățile UE în calea uh, transpunerii la timp au fost um, procesul legislativ și diferențele de interpretare care duc la o transpunere incorrectă. Și pe această bază am recomandat în raportul nostru că nu există um, nu e necesar să avem un termen mai lung de transpunere, ci statele membre ar trebui să aibă o coordonare internă structurată care să asigure coordonarea între cei care sunt responsabili de negocierea actului legislativ și cei care sunt răspunzători de punerea uh, actului legislativ în aplicare. După adoptarea acestui act legislativ, uh, statele membre trebuie să aibă o structură cu uh, organisme care să fie răspunzătoare de întârzierea transpunerii. Există exemple menționate în raport care arată eficiența acestor, uh, aplicării acestor măsuri. La nivelul Comisiei, trans, uh, planurile de transpunere ar trebui să fie promovate și să ajute într-adevăr uh, transpunerea dreptului european. Încurajăm de asemenea utilizarea regulamentelor atunci când uh, timpul este esențial pentru eficiența dreptului european. Și tocmai de aceea considerăm că Parlamentul European ar trebui să monitorizeze și, de fapt, să se asigure că Comisia monitorizează și aplică regulamentele europene, pentru că în acest moment Comisia are o regulă internă care nu acoperă uh, regulamentele în eforturile lor de monitorizare a transpunerii și de aceea ar trebui să se includă o trimitere la uh, regulamente în viitorul uh, raport anual privind uh, transpunerea dreptului european și aplicarea dreptului european. O altă recomandare ar fi să ne asigurăm că Comisia are suficiente resurse pentru utilizarea sistematică a procedurii rapide și asta include și suficiente resurse uh, Uh, chiar la nivelul DG Environment, care a decis recent să desfințeze departamentul juridic. Studiul nostru arată că în momentul de față am acoperit 11 instrumente pe lângă uh, proiectul pilot și pe lângă procedura de infringement și acestea nu sunt utilizate în mod strategic. Deci, raportul nostru recomandă dezvoltarea unor criterii pentru utilizarea strategică și ar trebui să existe o utilizare um, obligatorie a tabelelor de uh, corespondență ca urmare a acordurilor interinstituționale existente. Member states do not follow dacă statele membre nu înțeleg uh, dezvoltarea acestor, realizarea acestor tabele de corespondență, ar putea să le facă Comisia, dar uh, solicităm Parlamentului European să se asigure că Comisia are resursele necesare la dispoziție. În al patrulea rând, ar trebui să avem uh, inspecții UE în privința mediului, care ar veni în completarea proiectului pilot și al procedurilor de infringement. Acesta ar putea fi realizată de comisie sau de Agenția de Mediu, Agenția Europeană de Mediu, și am dorit să subliniem că în timpul negocierilor sau în timpul adoptării regulamentelor care uh, se ocupă de mediu, Parlamentul European ar trebui să ia în calcul posibilitatea de a aloca această sarcină uh, de inspectare și anchetare Agenției de Mediu. Dar, din cauza nevoilor de timp, discuția a fost amânată până la următorul Parlament, la următorul mandat parlamentar, dar următorul Parlament nu a mai luat în discuție acest subiect. Trebuie, deci, ca să se stabilească care este rolul Agenției Europene de Mediu în ceea ce privește implementarea legislației de mediu la nivel european. I'm going through the main uh, Am trecut acum uh, prin principalele recomandări. Nu sunt foarte multe, dar le puteți citi în timp ce vorbesc. În ceea ce privește procedura de uh, încălcare și proiectul pilot, uh, Există anumite concluzii la care am ajuns în raportul nostru. În primul rând, majoritatea cazul, uh, cazurilor sunt rezolvate prin uh, proiectul pilot. Deci, din cele 2120 de plângeri, 300 ajung într-o procedură de încălcare. Deci majoritatea uh, spețelor sunt rezolvate sau discutate ca uh, pilot uh, UE, ca proiect pilot. În al doilea rând, nu există un temei juridic în tratat pentru proiectul pilot. Tratatul recunoaște capacitatea Comisiei de a adopta un aviz motivat atunci când crede că un stat membru a încălcat dreptul european și înainte de a da în judecată respectivul stat membru. În această procedură, care uh, deci uh, avizul motivat face parte din această procedură. Înainte de asta există o notificare oficială atunci când Comisia discută cu statele membre pentru a afla care sunt problemele de implementare. Deci uh, proiectul pilot este practic o etapă suplimentară în acest proces pentru a se încerca evitarea procedurii de încălcare. Al treilea punct pe care vreau să-l subliniez este că atunci când am încercat să evaluăm uh, pilotul ca instrument și, uh, de asemenea, și procedura de încălcare, am selectat trei criterii, eficiență, transparență și uh, to the objectives. The problem we have identified... și obiectivitate. Am, uh, problema pe care am identificat-o noi este că există uh, niște obiective clare și trebuie să vedem cum sunt acestea uh, înțelese pe de o parte de uh, oficialități și pe de altă parte de actorii interesați. Ca exemplu, dacă obiectivul este considerat a fi uh, că uh, proiectul pilot este un instrument pentru a găsi soluții de implementare, oficialitățile UE și naționale trebuie să creadă că obiectivul este acela de a descrește procedurile de încălcare. Și uh, actorii implicați ar considera că scopul este de a evita uh, plata de penalități și asta nu uh, ajută la evaluarea eficienței. Și această dihotomie de înțelegere a obiectivelor afectează și transparența. Pentru că rolul actorilor interesați este afectat uh, în, conform, în funcție de uh, obiectivele pe care le văd pentru acest proiect. s-a recunoscut că s-a îmbunătățit eficiența prin acest proiect pilot față de instrumentele anterioare, și anume de a tra transmite scrisori prin, uh, ca, prin intermediul reprezentanței permanente. Deci s-a îmbunătățit uh, sistemul. În ceea ce privește um, în procedura de încălcare există uh, eficiență, dar nu există transparență, pentru că nu există suficiente informații referitoare de stadiul în care se află spețele, respectiv argumentele folosite de părți sau de comisie în luarea unor decizii. Uh, echipa care s-a ocupat de acest proiect a încercat să utilizeze baza de date aflată pe site-ul comisiei, care oferă informații legate de spețe, și informațiile nu au putut fi utilizate pentru că nu sunt consecvente, nu există cuvinte cheie și nu sunt complete. În același timp, procedura de încălcare nu este uh, clară în ceea ce privește regulile care o uh, guvernează și din acest motiv am dorit să recomandăm următoarele. Procedura de încălcare și proiectul pilot ar trebui să fie promovate și ar trebui să ne asigurăm că există legitimitatea necesară pentru implementarea dreptului european. Și pentru asta este nevoie de adoptarea unui act obligatoriu din punct de vedere legislativ care să stabilească regulile care uh, se aplică celor două uh, proceduri și legitimitatea ar putea fi garantată printr-o transparență mai mare. Actul obligatoriu din punct de vedere juridic pe care îl recomandăm trebuie să fie un regulament acolo unde rolul uh, părților ar trebui să fie clarificat. Și vorbim aici chiar și de rolul Parlamentului European. În recomandarea noastră Considerăm că Parlamentul European este singura instituție care nu este implicată în implementarea dreptului european și considerăm că ar trebui să fie implicat în rezolvarea plângerilor primind sistematic copii ale tuturor scrisorilor și plângerilor uh, de la începutul unei spețe. Asta ar permite Parlamentului European să aibă dezbateri mai extinse cu statele membre și cu Comisia în ceea ce privește implementarea dreptului european, pentru că Parlamentul European ar avea atunci toate informațiile necesare de la demararea procedurii. Considerăm de asemenea că ar trebui să existe niște termene clare de demarare și de finalizare a unui proiect pilot. Asta înseamnă că nu ar trebui să se accepte ca comunicările neoficiale care au loc în acest moment chiar înaintea demarării acestui proiect sau imediat după finalizarea sa um, la șase luni, uh, acestea continuă, pentru că dacă nu există niște termene limită, conversațiile între statele membre și Comisie nu au practic niciun cadru Considerăm că actul legislativ ar trebui să clarifice și care este definiția acestui uh, scop al proiectului pilot printr-o dezbatere, astfel încât toată lumea să înțeleagă care este rolul acestuia. Și în raport este clar că țările precum Regatul Unit sau Suedia i-au implicat și pe petenți Uh, în baza de date și eficiența acestor uh, spețe s-a îmbunătățit. Deci recomandăm ca această procedură să se aplice tuturor statelor membre. Deciziile um, în uh, cazurile de, pilot, de proiect pilot nu sunt revizuite de către servicii deciziile în ceea ce privește procedura de încălcare sunt luate de Colegiul Comisarului și, eh, Comisarilor și de aceea sunt eh, publicate. Dar în primul caz nu există niciun fel de control sau de transparență democratică. Trebuie să ne asigurăm că dacă cineva nu este de acord cu decizia, poate solicita o revizuire a acesteia. Există anumite recomandări în uh, raportul nostru pentru a îmbunătăți transparența și eficiența și doresc să subliniez uh, necesitatea unor campanii de conștientizare pentru ca publicul să știe de existența acestor proiecte pilot și de existența procedurii de încălcare, pentru că uh, la momentul interviurilor pe care le-am realizat, am văzut că uh, aceste două proceduri sunt complet necunoscute la nivelul statelor membre. Nici măcar în ministerele din statele membre nu sunt foarte cunoscute. Mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă stăm la dispoziție pentru răspunsuri la orice întrebări ați putea avea. Mulțumim, domnul Palasteros. Da, da, Dacă sunt comentarii, vă rog frumos, doamna Lichtenberger. Mulțumesc, îmi pare foarte rău că am ajuns uh, mai târziu, dar mi se pare că um, au existat ceva probleme mm, pe zborul de la Frankfurt până la Bruxelles, tocmai de aceea am întârziat. Mulțumim pentru studiu, eu l-am citit și mi se pare că este foarte, foarte util. Și acum o poveste care mi-a sărit în ochi. Trec practic direct la comentarii. Trebuie să facem o distinție foarte clară între problemele de implementare și procedurile de încălcare a obligațiilor. Dacă nu facem acest lucru, atunci mi se pare că noi consfințim un, consfințim un instrument, dar nu există termene, nu există uh, răspunderi și așa mai departe. Și aici vine și întrebarea mea către dumneavoastră. Uh, Majoritatea cazurilor sunt soluționate prin EU Pilot, prin Uniunea Europeană, pilotul UE. Uh, Ce înseamnă sunt soluționate? Înseamnă că petentul renunță din disperare și trece de tabara euroscepticilor sau soluția aceasta este una reală, se stipulează găsirea unei rezolvări. Sau înseamnă că s-a ajuns la un compromis așa de 2 lei. am analizat situația din țara mea și uh, din țările învecinate și am identificat toate aceste forme de soluție. În realitate, ideea este că uh, petentul renunță pentru că nu primește suficiente informații și apoi comisia se declară satisfăcută cu exact aceleași scuze pe care le invocă și statul și pe care, de fapt, Uh, cel care a depus plângere le-a atacat. Aceasta este o foarte mare problemă, pentru că oamenii nu mai sunt încurajați să creadă în uh, implementarea dreptului comunitar, pentru că nu constată acest lucru și renunță. E o mare problemă și aș vrea să primesc mai multe informații. Dacă aveți uh, date concrete, dar date sincere, nu uh, date furnizate așa de ochii lumii. Ce înseamnă că au fost soluționate? Există câteva conflicte între turism și dreptul comunitar de mediu. Și acum se spune că... Și rezultatul a fost că s-a spus, din păcate, Ehm, clădirile au fost construite, ce s-a făcut s-a făcut, eh, nu mai putem reveni asupra subiectului. Și atunci asta înseamnă că s-a soluționat, pentru că eh, petentul este atât de obosit, atât de surmenat, încât nu mai găsește nicio altă scăpare decât să renunțe. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le pierdem din vedere. vor allem, wenn es geht, und ich gebe Ihnen și iarăși vreau să vă spun că aveți perfectă dreptate în momentul în care vreți o reglementare procedurală. Dar pentru uh, a putea trata lucrurile uh, bazându-ne pe fapte concrete, evident avem nevoie de informație. Cei care depun plângere trebuie să se bucure de protecție, 100%. Până la urmă și aceasta este sarcina noastră. Sau mai degrabă noi protejăm statele membre? Le protejăm împotriva petenților? Mi se pare că trebuie să ne gândim puțin la aceste aspecte. Mai e încă un subiect care nu mi-a sărit în ochi neapărat la o primă privire, dar în acest context trebuie totuși numit. Problema transpunerilor. lipsa transpunerii este vina statului membru de cele mai multe ori. Dacă într-un stat membru nu sunt implementate legi anticorupție, nu este o pură întâmplare, să știți. Adesea există tot felul de conexiuni cu anumite cauze ce sunt pe rol. Dacă într-un alt stat membru legislația de mediu sau uh, Uh, legislația cu privire la accesul liber la piață uh, nu este implementată, iarăși din motive foarte clare se întâmplă asta. Așa că mie mi se pare că a sosit momentul să recunoaștem sincer că în anumite state membre există această dorință de a trena. Am un exemplu concret în care soluția a fost mai bine nu transpunem se plânge comisia, negociem la nesfârșit, le trimitem o propunere, mergem așa încetul cu încetul. E o strategie a celor state membre care poate la Consiliu au o altă, pro, altă uh, poziție, dar care, pe ușa din dos, procedează cu totul și cu totul altfel. Ar trebui să fim sinceri și să spunem lucrurilor pe nume. Știu că nu se prea face asta, dar în ceea ce privește lipsa transpunerii, adesea aceasta apare din cauza lipsei voinței politice. Deci, sunt mai multe lucruri de enumerat aici, nu doar motivele pe care le-ați uh, spus dumneavoastră. Tabelurile de corespondență sunt o poveste frumoasă, avem nevoie de ea, dar rog, să, vă rog să explicați și comisiei și negociatorilor că nu trebuie să uh, blocheze totul la trialog, pentru că Parlamentul își dorește aceste uh, tabele de corespondență. Dar în momentul în care apar asemenea blocaje, ne facem de râs. Văd că colegii mei uh, mă aprobă. Uh, în anul trecut exact asta s-a întâmplat și exact cu acest efect. Un lucru care ar trebui să ne dea de gândit este următorul. Și aici, în paranteză fiind spus, mă bucur că l-ați prelucrat și dumneavoastră. Mai ales în ceea ce privește directivele, pentru, uh, directivele pe mediu, transpunerea este extrem de slăbuță, pentru că voința e cam lipsă. Știu că uh, se dorește mm, de cele mai multe ori ca mediul să rămână o politică națională și tocmai de aceea uh, apar uh, probleme. Există, de exemplu, și sistemele federale unde tot ce ține de mediu ține de uh, statele federale, de exemplu în landurile germane, dar asta este iarăși o strategie de trenare dacă se invocă acest motiv. Totuși, de ce se întâmplă cu precădere la mediu așa ceva? La trialoguri constatăm că de fiecare dată când discutăm despre mediu, lobbyiștii sunt foarte activi. Nu vin neapărat direct la Parlamentul European, dar privind prin intermediul Consiliului. Și devine foarte clar că sunt probleme și că se încearcă un sabotaj pe cât se poate și apoi găsirea unui compromis destul de subțire. E un, pro- e un proces foarte problematic. Studiul în sine e unul pe care eu îl găsesc grozav și uh, este un bun rezumat al situației. Mi-aș dori însă ca aceste lucruri să fie discutate la Consiliu. Știm că nu se întâmplă asta pentru că pe ei nici nu interesează uh, aceste lucruri. Dreptul european e, e folositor doar în momentul în care uh, poți să-l folosești pentru a-ți distruge un uh, uh, membru al taberei politice adverse. Uh, consider că ar trebui să analizăm încă o dată îndeaproape la ce ne referim concret prin eficiență. Eficiența înseamnă rapiditate. Și dacă astăzi uh, petentul uh, Um, renunță din cauza că a rămas blocat, atunci asta nu înseamnă neapărat că eficiență. Eficiența trebuie să aibă de-a face cu democrația și cu respectarea regulilor jocului. Pentru mine asta este substanța acestui studiu, pentru care, sincer, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Sono d'accordo anch'io. Domnul Luigi Berlinguer. Studio molto importante sunt de acord și eu că avem de-a face cu un studiu foarte important. Prin urmare, sunt și eu de acord uh, cu mulțumirile exprimate de Eva. Aș dori să mai spun următoarele. Din studiu rese clar importanța subiectului, importanța pe care am subliniat-o și noi în uh, ultimele luni o importanță pe care am discutat-o împreună cu celelalte două comisii. Este vorba până la urmă de uh, domeniul uh, Stockholm. Se consolidează legătura între normele pe care le găsim, uh, le elaborăm noi și uh, cele existente. Uh, însă nimic nu, uh, re, nu reiese din uh, legi dacă acestea nu sunt uh, aplicate așa cum uh, trebuie. Există o transpunere a legislației europene în statele membre, dar aceste legi apoi trebuie aplicate. Trebuie să existe o implementare practică prin intermediul legislației naționale. Apoi, mai există și aplicarea acestor uh, legi. Sunt uh, două aspecte care trebuie uh, analizate. Aici suntem adesea criticați atunci când vine vorba de folosirea directivelor. Adesea avem tendința să credem că acestea sunt preferate uh, în locul uh, regulamentelor, însă folosirea excesivă a directivelor uh, poate duce la un abuz sau poate crea probleme din motive de subsidiaritate. Prin urmare, există un organism specializat în dreptul european Uh, care uh, a subliniat uh, prezența unor contradicții. Or, acesta este și subiectul acestui raport. Transpunerea în legislația națională a deciziilor luate prin intermediul directivelor adesea presupune întârzieri mari sau Uh, dificultăți uh, cu punerea în uh, aplicare. Acest lucru este mai ales valabil atunci când e vorba de legislația de mediu. Există șapte directive care sunt acoperite aici. 91% dintre acestea au fost implementate cu o întârziere semnificativă. Prin urmare, ce sens are să facem noi toată această treabă aici, când, atunci când lucrurile rămân la latitudinea statelor membre, se pare că este atât de dificil pentru acestea să transpună și să pună în aplicare uh, aceste legi într-o manieră eficientă. Când vine vorba despre drepturile fundamentale sau piața internă, doar 63% uh, dintre directive pun probleme, ceea ce deja este mai bine. Până la urmă există o problemă structurală cu legile pe care le uh, elaborăm. Uh, și adesea nu reușim să înțelegem uh, limbajele uh, pe care le folosim sau chiar limbile. Pentru mine ar fi foarte greu, de exemplu, să uh, învăț bulgară. Sunt așadar întârzieri majore când vine vorba de transpunere și uh, punere în aplicare și uh, asupra acestora trebuie să ne axăm uh, atenția. Ceea ce am putut observa a fost faptul că s-a dat mai multă atenție transpunerii mai degrabă decât uh, implementării. Se dă, deci, mai puțină importanță uh, punei, uh, punerii în aplicare. Sunt sugestii interes, interesante pentru ceea ce am putea face în uh, viitor în uh, legătură cu conformitatea uh, și cu legislația europeană. Trebuie să reflectăm la complexitatea unora dintre dispozițiile pe care le-am elaborat și să ne gândim cum asta va duce la dificultăți de transpunere. Sunt sigur că ceea ce s-a spus în legătură cu uh, încălcarea și cu pilotul uh, european uh, sunt chestiuni interesante, însă acestea sunt măsuri punitive. Sunt întreprinse odată ce s-a produs o încălcare, nu previn nimic. Prin urmare, trebuie să creăm, de fapt, condițiile necesare pentru o transpunere adecvată iar cu tratatul de la Lisabona uh, putem să ne implicăm mai mult alături de statele membre și uh, de cetățenii europeni, ceea ce mie mi se pare foarte important. Mai există o problemă pe care trebuie să încercăm să o rezolvăm și anume cetățenii europeni nu își cunosc drepturile suficient de uh, bine, prin urmare nu solicită respectarea acestora. Ei nu știu ce s-ar uh, putea întâmpla dacă decid să cumpere ceva pe uh, internet. Trebuie să ne asigurăm că am putea să apărăm pe consumatori uh, încă înainte de a deveni consumatori. Aceste drepturi trebuie să existe și trebuie să promovăm această posibilitate pentru a putea dezvolta pe mai departe Uniunea Europeană. Însă se pare că nu la asta se gândesc legiuitorii europeni. câtă vreme vorbim despre punerea în aplicare, oare câte dintre drepturi sunt puse în aplicare așa cum trebuie dacă uh, cetățenii nici măcar nu sunt conștienți de existența acestor uh, drepturi. De aceea e nevoie de o sensibilizare a publicului cu privire la aceste aspecte. Cred că acest studiu este unul pozitiv, însă uh, trebuie să tragem concluziile adecvate de pe urma lui și apoi să ne bazăm pe acestea în munca viitoare. Parlamentul a fost forța motrice a uh, acestui demers, nu Comisia, nu Consiliul. Prin urmare, devenim uh, conștienți din perspectivă democratică uh, asupra celor ce se întâmplă și ne dăm seama că cetățenia europeană nu trebuie să presupună doar vorbe goale sau o anumită ideologie, ci avantaje practice pe care dreptul european trebuie să le ofere cetățenilor Uniunii Europene. E nevoie de o mai mare sensibilizare publică, așadar, cu privire la drepturi. Se face trimitere și la asta, însă cred că atunci când vom mai avea discuții cu privire la Stockholm, vom mai reveni la acest subiect și vom putea să mai insistăm. Alexandra Tain. S-a vorbit mult, vreau să Uh, mulțumesc în primul rând pentru studiu și să subliniez în numele liberalilor că pentru noi ta, noțiunea de tabel de corespondență este foarte importantă și noi am cerut aceste uh, tabele. Iar cu privire la EU Pilot, cred că trebuie să avem, un, din punct de vedere procedural și juridic, o bază Totul ar trebui să fie bine reglementat așadar. Deplâng faptul că comisia, într-un fel sau altul, nu prea a avut chef să participe la acest uh, studiu. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Gargani are cuvântul. Voglio fare solo una chiosa, perché siccome e eh, per la verità... Am doar un singur comentariu, o singură observație de făcut. Sunt uh, de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Berlinguer și, uh, de asemenea, și cu ceea ce a spus doamna Lichtenberg. Există întrebări legate de acest studiu, care sunt extrem de importante. Și observația mea este că domnul Berlinguer a pus punctul pe I. Este o discuție legată de aspectele tehnice, ale directivelor pe care uh, le uh, votăm. Uneori există dificultăți în ceea ce privește transpunerea și uneori este dificil să găsești legăturile uh, corecte între statele membre și instituțiile europene care să permită dezvoltarea dreptului european. Și în momentul de față există o criză în Europa și există dificultăți legate de buget și de economiile statelor membre. Toate astea ar trebui să ducă la o unitate politică mai mare, după părerea mea. Cred că asta este soluția. și dreptul european poate să ajute la construirea Uniunii Europene și la uh, regulile sale sociale și instituționale. Revenind la ceea ce a spus domnul Berninguer, în ceea ce privește cele 15 state membre, când eram 15 state membre, Uniunea Politică a dus la niște uh, rezultate politice excepționale și în cei 15 ani de când sunt aici am observat uh, schimbări de-a lungul timpului. Am uh, avut momente de unitate, am avut momente de energie, de entuziasm, și am impus anumite lucruri statelor membre și acum cu cele 12 țări care ni s-au alăturat, cu moneda unică, cu toate aceste lucruri care uh, trebuiau să ducă la o unitate mai mare, am văzut exact contrariul. Am văzut uh, senzații de fragmentare din ce în ce mai extinsă și lucrurile sunt uh, înspăimântătoare pentru că vedem că Uh, există 1200 de uh, astfel de proceduri uh, declanșate față de cele 500 care s-au înregistrat în 2011 și ar trebui să ne gândim la asta pentru că este o cifră alarmantă. Deci am văzut o creștere cu 60% a procedurilor de încălcare și cred că acest lucru trebuie să ne arate că nu e o problemă doar când vorbim despre transpunere Trebuie să ne gândim și să ne întrebăm de ce nu există interesul de transpunere din partea anumitor state membre. Că unde ar fi uh, problema, de fapt? Am vorbit despre drepturile cetățenilor și unul din uh, lucrurile menționate este tocmai lipsa de cunoaștere din partea cetățenilor a proceselor și a pașilor uh, juridici în care uh, suntem implicați. Da, affidata alla Commissione dai trattati trovi limiti nei Cred că trebuie să ne amintim aici uh, faptul că Comisia Europeană are niște puteri de decizie în conformitate cu tratatul și să definim clar care sunt limitele. În ceea ce privește spusele doamnei Lichtenberger, uh, Aș spune că acest schimb de păreri pe care îl avem acum, această dezbatere și etapele ulterioare vor duce la niște concluzii. Dar care vor fi aceste concluzii? Ce va spune Parlamentul pe marginea acestui uh, raport? Există niște aspecte pozitive aici și înțeleg îngrijorările pe care le are toată lumea, dar m-ar interesa să aflu ce uh, putem face. Înainte să-i dau cuvântul domnului, doamnei Lichtenberger, aș vrea să spun și eu câteva lucruri. Am o întrebare. Ați spus că Parlamentul ar trebui să fie implicat în uh, proces de la bun început și cred că e un lucru bun, dar trebuie să vă spun că din experiența mea, din uh, negocierile cu Comisia și cu Consiliul în ceea ce privește utilizarea tabelelor de corespondență, uh, nu am reușit, din punct de vedere instituțional, să mergem mai departe. Am uh, văzut că Consiliul și statele membre nu dau informațiile necesare Comisiei și uh, a existat mai multe blocări ale procedurii legislative și am avut situații în care Consiliul a spus că dacă Comisia are uh, o justificare pentru solicitarea de uh, tabele de corespondență, acestea vor fi puse la dispoziție. Consiliul, de fapt Comisia, are nevoie de un uh, instrument uh, pentru a face rost de aceste tabele de corespondență, dar nu e dispusă să ni le dea și nouă. Ați spus că mm, uh, Comisia este răspunzătoare pentru aplicarea tratatului și aveți dreptate din punct de vedere tehnic. Noi avem răspunderea de a ne asigura că Comisia își respectă obligațiile și pentru a face asta trebuie să avem instrumentele necesare. Deci, întrebarea mea este dacă mergem mai departe după cum urmează, dacă toți petenții sunt reuniți și apoi transmit o plângere către Comisie și o petiție către Parlament în același timp, Parlamentul ar fi implicat ca parte a procedurii de petiții și atunci am, ar trebui să primim informații din partea Comisiei. Întrebarea mea este dacă ați analizat cumva această posibilitate și dacă da, ce părere aveți. Dar îi dau cuvântul doamnei Lichtenberger. Am vrut doar să Uh, vorbesc un pic uh, despre întrebările ridicate de colegii mei. Am văzut că în uh, multe comisii avem un număr din ce în ce mai mare de instrumente juridice nespecifice. Înainte aveam directive și regulamente și apoi am avut recomandări, apoi am avut comunicări și acum avem uh, documente de lucru uh, pentru personal și nimeni nu știe exact ce sunt aceste documente de lucru și asta înseamnă practic că evoluțiile sunt diferite în diverse țări. Unele țări iau lucrurile în serios, altele consideră că Comisia are datoria să facă asta pe viitor și așa mai departe. Și mai sunt și uh, state care spun e doar un document de lucru, nu interesează pe nimeni, uh, nu o să ne afecteze și atunci uh, nu i dau prea mare importanță. Am fost întrebați foarte adesea ce ar trebui să facem cu asta. Am transmis o scrisoare elaborată Comisiei și asta e tot. Comisia face ce are de făcut. Și cred că ar fi interesant să vorbim despre alegerea instrumentului și despre natura specifică a prevederilor Evident, există un impact asupra punerii în aplicare și a procedurii de plângeri și de petiții și am văzut acest lucru și în propria mea țară, dar presupun că se întâmplă și în alte uh, zone. Deci este foarte important să avem instrumente. Dacă avem instrumente, atunci în etapa implementării la transpunere, uh, nu ar mai apărea probleme, pentru că acum apar probleme din cauza că se pun pe deasupra tot felul de lucruri și se creează confuzie, un amestec destul de nefericit, iar mai apoi prevederile europene, în spiritul lor, sunt uh, slăbite sau total neadaptate. Prin urmare, și aici avem o propunere. Cu cât un instrument este mai difuz, cu atât devine mai eh, dificil și controlul implementării și apoi devine dificilă și procedura de uh, uh, încălcare a obligațiilor. Și să nu uităm că apar diferite opinii juridice care pot să exercite Uh, o funcție destul de negativă. Știu că procesul din Parlamentul European este unul de compromis. Chit că mai apoi se ajunge la trialog cu Consiliul. Se întâmplă și din cauza unor formulări difuze, dar nu numai. Întrebarea mea este cum uh, credeți dumneavoastră că ar trebui să ne comportăm pe mai departe? Ce pași să efectuăm? Într-adevăr, eu consider că trebuie să reflectăm asupra acestui raport și să vedem exact cum este implementat uh, cum este implementată legea comunitară. Dar întrebarea este ce propunem noi pentru o îmbunătățire EU Pilot, pentru că nu e vorba de termene și nu e vorba de uh, reguli ale jocului, pentru că acestea nu sunt atât de bine formulate deocamdată. Și aici mă întorc la colegul Lene. Ce poate să facă Parlamentul European pentru a uh, exista într-adevăr o funcție de control în momentul în care sunt întrunite precondițiile pentru trans, nu sunt în condi, întrunite condițiile pentru transparență față de noi. Avem uh, triunghiul instituțional și acesta trebuie luat foarte în serios. Mi se pare că este o problemă esențială. Nu e așa cum a spus uh, colegul Lene neapărat că Consiliul încearcă să înfrâneze Comisia și mai apoi Comisia uh, să, să înfrâneze Parlamentul. Deci nu se poate așa ceva. Este inacceptabilă această descriere și această realitate și cred că ar trebui să facem câteva propuneri de corectare, mai ales în ceea ce privește obligativitatea transparenței la pilot, în așa fel încât de adevăratelea să avem un instrument importat, important, pentru că în spațiul național noi nu îl avem. E vorba de un uh, drum al feedback-ului, uh, cu toți cei implicați în procesul de legiferare. Un fel de feedback al realității, în așa fel încât să ne dăm seama ce nu a funcționat la implementare, ce nu a funcționat la utilizare și la transpunere și ce uh, nu a funcționat la procedura de încălcare a obligațiilor. Este foarte important că avem acum această posibilitate, această marjă de manevră, cred că ar trebui să o utilizăm într-o manieră constructivă și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră. Mulțumesc, uh, doamna Palesteros, acum pentru răspunsuri și reacții. Thank you for your interesting questions or for the... Aș dori să vă mulțumesc pentru această discuție și pentru uh, întrebările interesante adresate în urma prezentării. În ceea ce privește următoarea întrebare, care ar putea fi rolul Parlamentului European, e bine, am analizat într-adevăr mecanismul care ar putea fi cel mai bun pentru a implica uh, Parlamentului, Parlamentul în ceea ce privește aceste chestiuni. Uh, se pare însă că există două proceduri uh, paralele, cea a plângerilor și cea a petițiilor, uh, care până la urmă presupun o sarcină suplimentară pentru cel care uh, trebuie să se plângă, pentru că se ajunge la un punct în care fiecare plângere, fiecare scrisoare este înregistrată în comisie. Acesta ar putea fi momentul în care o copie automată a respectivei uh, scrisori sau plângeri uh, s-ar putea realiza și apoi aceasta ar putea fi transferată Parlamentului European. S-ar putea uh, crea un punct focal care să trimită mai departe aceste scrisori sau plângeri. Putem lăsa astfel petițiilor rolul pe care îl au și ne putem uh, asigura că Parlamentul se implică într-adevăr în gestionarea plângerilor. În ceea ce privește uh, lipsa de informații din partea statelor membre către Comisie, asta în cadrul pilotului european sau în cadrul unei proceduri de încălcare, e bine, suntem de acord că nu întotdeauna se întâmplă ca statele membre să fie în totalitate deschise. De aceea considerăm că exemplele pe care le evaluăm în legătură cu pilotul uh, european, dacă acesta a presupus colaborarea sau implicarea uh, celui care a înaintat o plângere, e bine, am putut vedea că o mai uh, mare transparență în cadrul pilotului european uh, și o facilitare a accesului la baza de date a pilotului uh, pentru cel care înaintează plângerea nu ar fi o povară nici pentru comisie, ci pur și simplu uh, s-ar îmbunătăți eficiența pilotului european. În ceea ce privește relația cu directivele, dificultatea transpunerii acestora, cu siguranță Asta se datorează procedurilor legislative și faptului că adesea se fac compromisuri uh, care duc la o lipsă de claritate a textelor. Nu vedem vreun mecanism prin care s-ar uh, putea uh, schimba lucrurile ci credem că ar trebui să țină de statele membre să se asigure uh, că au uh, suficiente structuri bune uh, pentru a face față procedurilor de negociere într-un cadru temporal realist pentru transpunere, astfel încât să fie implicate toate structurile, chiar cele federale, pentru a se respecta termenele limită. În același timp, credem că claritatea implementării sau uh, chiar a transpunerii ar putea fi asigurate sau sporite prin transpunerea și punerea în aplicare a planurilor uh, în manieră sistematică. Pe parcursul uh, acestui proces, Comisia explicând exact ce presupune transpunerea și implementarea în statele membre. Practic, aceste planuri de transpunere și punere în aplicare ar putea fi discutate în grupurile de uh, experți. Asta ar putea fi o cale pentru a promova transpunerea. Dificultatea uh, presupusă de regulamente este că acestea nu presupun uh, ca statele membre să transmită legi prin care acestea au fost uh, implementate, deci nu există vreun mijloc prin care aplicarea lor ar putea fi uh, controlată. Prin urmare, deciziile ar trebui adaptate uh, mai mult uh, nevoilor cărora răspunde actul legislativ. Parlamentul ar trebui să aibă un rol în a se asigura că Comisia monitorizează adecvat regulamentele. Cât privește transpunerea, aș dori să mai subliniez și următoarele. A existat o îmbunătățire. Au existat mai uh, multe cazuri de încărcare lansate de către comisie. Uh, și acesta este rezultatul faptului că din asta Comisia a făcut o prioritate. Statele membre a reacționat în mod uh, pozitiv pentru că se tem de impunerea anumitor uh, amenzi uh, în stadii incipiente. Prin urmare, a existat această creștere a cazurilor de transpunere care se încadrau la încălcare, însă Uh, asta a însemnat și o îmbunătățire a uh, transpunerii cu privire la directivele care s-au transpus după Tratatul de la Lisabona. Prin urmare, încurajăm din nou Parlamentul European să se asigure că Comisia Europeană continuă uh, folosirea articolului 263 într-o manieră sistemată, articol care se referă exact la transpunere. În ceea ce privește datele, doreați date în legătură cu pilotul european. Problema este că aceste date nu există. Nu am reușit să găsim date pentru că nu avem acces la toate informațiile cu privire la pilotul european. Toate aceste informații sunt cuprinse într-o bază de date uh, iar noi, ca echipă a proiectului, am cerut să avem acces la această bază de date, ori accesul ni s-a refuzat. Deci nu am avut acces la această bază de date, de aceea sugerăm um, ca și cale de a îmbunătăți sistemul, aceea de a facilita accesul, că căci vorbim până la urmă de uh, implementarea legislației europene, legislație care este uh, de interes general uh, și disponibilă publicului larg. Nu înțeleg uh, de ce ar trebui să existe aici vreo uh, problemă cu confidențialitatea, pentru că cel puțin uh, celor care vor să depună plângere această bază de date ar trebui să uh, uh, le fie deschisă. Parlamentul ar trebui să aibă și el acces prin acest sistem uh, uh, prin care s-ar putea implica în mecanismul de um, redactare și înregistrare a uh, plângerilor. Uh, Credem că ar fi foarte important uh, să existe acces liber la această bază de date pentru a îmbunătăți transparența sistemului. Vă mulțumesc foarte mult! Las... Încă o dată, doamna Lichtenberger, permiteți-mi să fac o observație. Mie mi se pare scandalos faptul că un studiu care se ocupă de acest uh, subiect nu primește acces la baza de date. Dacă noi trebuie să verificăm dacă EU Pilot nu este doar uh, eficient în uh, tratarea plângerilor uh, așa la suprafață, ci de adevăratele, atunci e foarte clar că în momentul în care se comandă un studiu, autorul, autorii studiului trebuie să aibă acces la informații, așa cum se întâmplă în Parlamentul European. Altminte, de unde să aflăm noi în baza a căr- în cărui fapt s-a măsurat eficiența, că petenții au renunțat sau s-au retras sau că sunt blocați? Ce se întâmplă așadar? Mie mi se pare că este inacceptabil așa ceva și dacă e cineva de la comisie, aș uh, cere o explicație. E cineva de la comisie, dar nu știu dacă este în măsură să se exprime pe acest uh, subiect domnul Carl von Kempis. E aici? Da, sunt aici și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru acest studiu. Vinerea trecută l-am primit și n-am cum să mă refer la acesta. Însă sunt mai mult decât uh, încântat să analizez problema. E sarcina noastră. În ceea ce privește accesul la date, e evident, noi uh, Am oferit ajutorul autorilor, am făcut uh, tot posibilul în această privință, respectând, desigur, regulile în vigoare accesul la informații protejate prin uh, Directiva de Protecție a Datelor este unul foarte sensibil și a trebuit să explicăm asta în uh, detaliu uh, autoarei studiului. Dar am avut un schimb de idei foarte important, au uh, apărut pe tapet câteva lucruri pe care, cu care noi n-am fost de acord, dar uh, am fost deschiși la dialog. Mai întâi însă aș dori să parcurg studiul ca să fiu în cunoștință de cauză pentru a continua uh, pe calea dialogului constructiv. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberger. Also das müssen Sie mir jetzt erklären. Să-mi explicați un lucru, vă rog frumos. Cum se poate ca protecția datelor să joace un rol aici? Pentru că nu este vorba de sensibilități uh, personale, nu este vorba de date cu caracter de protecție, ci este vorba de neimplementarea legislației europene. Nu se poate să fie protecția datelor doar fiindcă e cerut acest lucru de către o persoană. Pot fi anonimizate lucrurile. Nu știu dacă domnul Mayer sau domnul Robert sau dacă Roberto Rossi uh, a fost uh, vizat, ci, deci nu mă interesează numele, mă interesează însă să știu câte plângeri au existat și la final cu uh, ce rezultat uh, a avut dreptate cel care a depus plângerea, a existat o procedură de încălcare, dacă da, cu ce rezultat. Deci despre asta este vorba, protecția datelor Hmm, nu se prea aplică. Dumneavoastră știți prea bine că eu sunt o mare apărătoare a protecției datelor, dar uh, a, pur, a folosi asta pe post de scut, uh, nu știu dacă e corect. Um, uh, va fi, ar fi afectată uh, onoarea comisarului, personalitatea comisarului, oricum mie mi este, cât mie îmi sună ciudată această scuză. Nu mai dorește să intervină comisia, domnul Gargani, după care închidem. Utilizzare la carissima collega amica Eva per approfittare di questa discussione. cu privire la ce a spus Eva. Nu cunosc regulamentul pe din afară. Cu privire la protecția datelor. Poate că sunt lucruri care, mm, nu, care impun o restricționare a accesului. Cert este că ar trebui să ne privim uh, uh, foarte clar să privim foarte clar lucrurile, fiecare cu răspunderea sa și să încercăm să găsim o cale de a determina comisia să furnizeze informații în aceste împrejurări. Mai ales când se face un studiu pe anumite aspecte ale funcționării Uniunii Europene. Uh, pentru noi toți eh, cei care lucrăm aici, este important să eh, înțelegem lucrurile. Da, vom scrie o scrisoare, vom relua punctul pe ordinea de zi eh, și vom cere și avizul serviciului juridic. Doamna Listenberger întrerupe. Foarte scurt, domnule președinte. Dacă eu întreb dacă Uh, cei care au un scooter, uh, dacă eu întreb câte accidente de scutere sunt uh, înregistrate, mai multe în rândul tinerilor sau adulților, aia nu înseamnă că încalc directiva cu privire la protecția datelor, să se înțeleagă. Așa este, spune președintele. Trecem acum la punctul 5 al doamnei Lichtenberger. Păi l-am cam discutat, ăsta a fost. Îl lăsăm la o parte. Nu pot decât să promit că voi prelua reflexiile acestea, voi uh, ține minte această dezbatere și cu mare încântare aștept uh, impulsuri uh, din partea dumneavoastră cu privire la subiectele care vă interesează cel mai tare. Mulțumim foarte mult, noi vom parcurge acest studiu cap-coadă, după cum de altfel ne-a promis și Comisia că o va face. Și acum trecem la punctul 6, adecvarea reglementărilor uh, UE și subsidiaritatea și proporționalitatea, o mai bună legiferare pe anul 2011, domnul Karim. Chairman, thank you. Uh, can I start off um, firstly by... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a le mulțumi colegilor pentru că au uh, depus amendamente la raportul meu, raport pe care l-am prezentat în fața Comisiei în iulie. În general au fost amendamente constructive și utile în ceea ce privește uh, direcția în care uh, dorim să mergem. Uh, Proiectul de raport cu care am venit salută o mare parte din progresul realizat de comisie recent, dar ca comisie responsabilă pe fond trebuie să tragem la răspundere Comisia Europeană pentru livrarea acestor programe, care cred că vor reformula, reface practic legislația noastră existentă prin reducerea poverilor acolo unde este posibil o recunoaștere uh, continuă a principiului uh, lucrurile cele mai mici mai întâi uh, trebuie să fie respectată, astfel încât cadrul nostru legislativ să fie adecvat. Am venit cu mai multe recomandări în proiectul meu de raport care au plecat, au plecat de la aceste idei. Spre exemplu, în uh, Parlament prin uh, solicitarea evaluării uh, de impact într-un mod sistematic prin procedurile noastre parlamentare și am solicitat și Comisiei să aibă o perioadă de carte albă în procesul său de evaluare. Trebuie de asemenea să respectăm acordul interinstituțional. Trecând acum la amendamentele care au fost depuse, Uh, colega noastră, Rebecca Taylor, care nu este prezentă astăzi aici, a venit cu mai multe amendamente care se concentrează pe necesitatea unor angajamente de, ca să fim mai buni legiuitori uh, și uh, să atingem practic toate nivelele, de la nivel UE la nivel regional și local. De asemenea, principiul uh, unei uh, mai bune legislații uh, este universal și trebuie să fie aplicat în toate etapele procesului legislativ. Este, de asemenea, și o continuare a temelor rapoartelor anterioare. Apoi, în ceea ce privește placarea cu gold, cu aur, mă scuzați, mă bucur să văd um, um, ceea ce uh, au venit, amendamentele cu care au venit uh, colegii. Există uh, uneori state membre care doresc să aibă un nivel mai mare de protecție, cum ar fi în domeniul protecției consumatorului, dar trebuie să fie clar de unde apar aceste uh, poveri suplimentare și uh, susțin amendamentul Rebecăi de a impune statelor membre să își asume răspunderea pentru aplicarea legislației europene. Există și o de natură politică mai extinsă pe care am putea să o facem, pentru că foarte adesea parlamentele naționale um, se folosesc de um, Parlamentul European pentru a pasa pisica, pentru a pasa responsabilitatea și uh, cred că acest lucru nu este corect și trebuie să ne asigurăm că parlamentele uh, naționale sunt transparente și corecte cu cetățenilor. Uh, un alt amendament uh, din partea Rebecăi pe care aș vrea să-l subliniez este un amendament la alinatul 1, că legislația dezvoltată la nivel european trebuie să aibă o uh, plusvaloare clară și să vină cu beneficii de pline și cu costuri minime. Nu pot să adaug nimic la asta, sunt perfect de acord cu această afirmație. Trecând apoi la um, amendamentele domnului Odi sunt uh, acceptabile în mare măsură, dar aș vrea să vorbesc despre uh, actele delegate, un punct pe care l-a menționat domnia sa. Acesta este un, uh, o parte importantă a examinării parlamentare și trebuie să putem să acordăm suficientă atenție acestei sarcini. Pentru că nu are niciun rost să ne luptăm la sânge în uh, dialogurile tripartite uh, Uh, pentru că apoi să vedem că toate, aceste, toate hotărârile noastre sunt uh, ignorate. mulțumesc și domnului Stoianov pentru amendamentele sale și uh, îmi place în mod deosebit propunerea de simplificare a legislației europene, care ar trebui să fie mai ușor de înțeles și de explicat pentru public. De asemenea, dacă avem niște evaluări de impact uh, bune, putem vedea care sunt beneficiile și putem vedea unde se pot reduce costurile, astfel încât cetățenii să înțeleagă mai bine ce se realizează la nivel european. Nu în ultimul rând, îi sunt uh, recunoscător și domnului Bodu pentru amendamentele sale, dar am câteva îngrijorări legate de modificările aduse de domnia sa la alineatul din raport care se referă la rolul parlamentelor naționale. Consider că un, o procedură îmbunătățită de cartonaș roșu ar trebui să fie aplicată, astfel încât uh, parlamentele naționale să aibă o răspundere mai mare, dar să nu aibă o drept de veto absolut. Trebuie să aliniem stimulentele pentru a avea examinare parlamentare pentru a duce la schimbări la nivel european, pentru că altfel nu uh, vom vedea nicio mișcare din partea parlamentelor uh, naționale în acest sens și vom avea în continuare un deficit uh, democratic. Cred că vom putea veni cu un raport foarte pozitiv în, fața plenarei, cu o colecție de idei bune din partea colegilor. Uh, din cauza unei întârzieri la AFCO nu vom putea avea un vot uh, pe cât de curând speram, dar uh, dosarul este prevăzut uh, pentru vot pe 5 noiembrie. Este o zi foarte importantă în ceea ce privește istoria parlamentară în uh, Regatul Unit. A existat o tentativă de a arunca în aer Parlamentul uh, mm, Regatului Unit uh, în acea zi. Sper că noi nu vom arunca în aer Parlamentul European, ci că vom avea un vot pozitiv. Mulțumesc! Da, să nu ferească Dumnezeu să se întâmple asta. Dacă sunt intervenții, nu e cazul. Mulțumim foarte mult, domnule Karim. Cât timp sunt întrunite precondițiile la AFCO, vom ajunge și noi la vot și acum avem uh, următorul subiect, e raportul meu. E vorba de uh, regulamentul privind procedurile de insolvență. Voi fi foarte succint pentru că aveți deja proiectul de raport și pentru că noi deja am avut un raport INI pe acest subiect, iar comisia s-a referit, de fapt, exact la acel raport din proprie inițiativă în această comunicare, nu putem decât să spunem că, practic, uh, Comisia uh, are idei congruente cu ale noastre în acest caz. Am introdus câteva aspecte care, practic, aduc uh, mai degrabă modificări de ordin tehnic și vreau să vă atrag atenția că insolvența în grup uh, este o procedură care e consolidată. Am discutat cu experții și am fost încurajați în acest sens pentru că aici avem uh, mare parte a problemei uh, uh, la ora actuală. După cum vă spuneam, acesta este elementul cel mai important pe care îl introducem cu câteva uh, elemente tehnice uh, și mai avem și uh, uh, noțiunea de COMI, Center of Main Interest, care este bine definită în raport. Există și posibilitatea ca până la finele anului Consiliul să primească un mandat uh, și așa vom avea și posibilitatea să ajungem chiar la un rezultat în timpul acestei legislaturi. Am participat la o reuniune informală la Consiliu unde ni s-a spus că, de fapt, sprijinul pentru demersul Comisiei este unul foarte uh, mare. Sigur că diavolul e în de- se ascunde în detalii dar și că nu putem să prevestim noi cum vor evolua lucrurile la Consiliu, dar putem să plecăm de la ideea că uh, în principiu vom putea să intrăm la negocieri uh, fără alte probleme, de îndată ce Consiliul va avea un uh, mandat. 62 de amendamente au fost depuse, mare parte tehnice sau de completare. Noi am avut, repet, un raport din proprie inițiativă deja pe acest subiect. Cam atât din partea mea, dacă există intervenții, comentarii. Domnul Belringuer io parlo a nome, diciamo, abbiamo visto insieme, ma a nome di Sergio Cofferati che è shadow rapporteur di questo. Am analizat acest subiect împreună cu Sergio Coferati, care este raportor din umbră pentru această propunere. Din păcate, dânsul nu poate să fie prezentat de aici. Și asta din pricina unor chestiuni care țin de activitatea sa personală. Aș dori să spun că nu putem intra în detaliile propunerii, care de altfel ar merita o analiză detaliată, și asta din motive care țin de timp. Vom reveni în subiect, la subiectul acesta în viitor, îmi imaginez. Mi se pare că Raportorul a avut o abordare consecventă vis-a-vis -vis de propunerea comisiei. Nu e ceva ce împărtășim și noi din perspectiva obiectivelor majore. E important într-o perioadă de criză să existe un cadru juridic uh, clar la nivel uh, comunitar care să acopere procedurile de insolvență cadru care s-ar putea uh, dovedi util pentru a salva companiile care se află în dificultate. S-ar putea extinde sfera de cuprindere la procedurile uh, hibride, procedurile de preinsolvență, care cred eu ar reprezenta un pas în direcția cea bună. Am putea să ne mai gândim și la uh, propunerea de restructurare uh, a uh, companiilor. Parlamentul uh, a abordat deja una dintre chestiunile esențiale care se regăsesc în acest raport și considerăm că atât Comisia cât și raportorul uh, trebuie să se gândească mai bine la uh, ideea din spatele acestui interes comun, care ar trebui să încerce evitarea căutării instanței cele mai um, favorabile. E clar că trebuie să analizăm puțin detaliile înaintate, însă împărtășim obiectivul de a îmbunătăți coordonarea uh, între aceste proceduri principale și cele secundare. Credem că putem susține importanța uh, unei sensibilizări uh, cu privire la procedurile de insolvență și cu procedurile care sunt cuprinse în aceste proceduri. Acesta ar fi un pas înainte. Trebuie să ne gândim uh, exact însă uh, și cum vom proceda anume. Mai e un uh, aspect pe care trebuie să analizăm, acela al grupurilor mari de eh, companii. Eventual, eh, ar trebui să mergem puțin mai departe decât eh, se spunea în propunerea Comisiei, pentru că sunt chestiuni care țin de ceva ce depășește simpla coordonare a procedurilor. Altfel, considerăm că este un raport din proprie inițiativă foarte bun. Mulțumim foarte mult! Da, vom avea suficient timp să ne gândim, pentru că doar pe 10 octombrie e termenul limită de depunere a amendamentelor. Uh, și să știți că mai avem punctele 8 și 9 pe ordinea de zi. Unul e raportul RAP care... și apoi uh, Alexandra Tain, uh, dar raportorii nu sunt încă în sală. Doamna Tain sosește din clipă în clipă, mi se șoptește. Gut. Aber wenn sie jetzt kommt, brauche ich jetzt keine Frist festzustellen. Ah. Ja. Sie kommt nicht, Also Frau Thein, höre ich gerade, wird jetzt nicht mehr kommen können. Doamna Tain nu va mai putea veni, fiindcă are alte obligații, a avut o altă programare, avem o mare problemă, pentru că de fapt doar de o procedură de aprobare. Uh, nu e nimic dramatic. Aderarea Austriei și a Maltei la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965. Uh, avem termenul de depunere a amendamentelor și uh, așa rămâne, deci l-am am bifat punctul 9. Gata. Și uh, mai avem nevoie de domnul Rapcai pentru punctul 8. Ce să facem? Oare să uh, facem o scurtă întrerupere a ședinței sau lăsăm pe mâine? Haideți atunci mâine împreună cu raportul Lopez. Also, wir können jetzt eins machen, wir könnten jetzt den Punkt 30. Păi, nu știu, putem să facem punctul 30 dacă vreți, dar eu am decis, de fapt, eh, la început, să tratăm totul împreună cu raportul Lopez, pentru că e o legătură de conținut. Nu, lăsați, s-a, a revenit eh, domnul Rapca și am rezolvat așa problema. <laughs> Also wenn ich mir den Zeitplan anschaue, dann hätte ich... Mă uit puțin peste orar și mi se pare că trebuia să fiu aici doar la ora 6, dar nu mai contează. Ehm, e o excepție faptul că ehm, ne-am mișcat atât de repede și să știți că nu o să dezamăgesc și eu mă voi mișca foarte repede. E bine că spuneți că e totul bine. La prima noastră discuție am făcut o introducere exhaustivă și uitându-mă în jur îmi dau seama că colegii știu despre ce este vorba. Adică, după cum bine știm, ia amploare faptul că cetățenii europeni ajung să trăiască într-un alt stat decât cel de origine, într-un alt stat decât uh, cel în care s-au născut și de unde au obținut uh, principalele acte. Um, aceasta este tendința la ora actuală, mai ales în planul muncii transfrontaliere, în rândul studenților sau la alte categorii de cetățeni. Mai bine de 12 milioane de cetățeni ai Uniunii sunt în această situație, potrivit uh, datelor Comisiei. La o primă dezbatere am spus că eu cred că, de fapt, pentru noi e foarte important un subiect. Sigur, sunt multe subiecte importante, dar cu precădere unul. Pentru că ne tot confruntăm cu el. Cetățenii, de exemplu, ne spun fiul meu sau fica mea se duce la studiu în străinătate. Ne bucurăm, ne dorim asta, asta promovăm, dar apar mereu tot felul de obstacole birocratice în calea acestui tip de mobilitate într-o primă etapă, Comisia a dorit o recunoaștere reciprocă a documentelor oficiale fără niciun fel de tevatură birocratică, deci fără legalizare și fără alte lucruri mm, care sunt descrise în cuvinte pompoase de genul apostilă. Deci să ne îndepărtăm de aceste practici învechite. Nu e vorba deloc de conținut, de conținutul acestor documente oficiale, ci e vorba de formă, de faptul că e recunoscută forma, e recunoscut formatul acestor documente. Comisia a făcut o propunere, eu de data trecută am spus că o susțin. Mi se pare o inițiativă corectă, tocmai așa mi-am și formulat, chiar așa mi-am și formulat raportul. Comisia Asigurare uh, poziția sa e, puțin, e mai puțin ambițioasă. Eu cred că ar putea să dea dovadă de mai multă ambiție, dar uh, într-o relație logică uh, consider că putem să depunem amendamente în așa fel încât să oferim vână acestui proiect. Există o serie de amendamente uh, pe care le pregătim, dar uh, știm prea bine că adesea un amendament e urmat și de un amendament tehnic. Până la urmă, concret, e vorba de trei domenii în care îmi doresc să fim mai ambițioși. Primul domeniu. Domeniul de aplicare trebuie extins. Comisia a făcut câteva propuneri concrete, practic o listă pentru anumite documente care trebuie să fie recunoscute reciproc pe viitor. Ambiția putea fi mai mare și eu am venit cu idei adiționale. Am numit o serie de alte domenii în care consider că s-ar impune soluționarea, ă, demontarea anumitor obstacole. Dacă se poate în domeniul A, atunci trebuie să se poată și în domeniul B. nu am elaborat un criteriu general, ci mi-am dorit ca în amendamentul, prin amendamentul meu să se stipuleze care este forma uh, acceptabilă a documentelor. Am venit cu o completare. Ar trebui să mă uit uh, în uh, raport să văd exact cum se numește amendamentul, dar ideea este că eu am depus acest amendament și am uh, uh am uh, dorit o uh, extindere a domeniului de aplicare. Un alt domeniu, al doilea, e vorba de uh, copiile certificate, legalizate așadar. În propunerea comisiei se spune că trebuie să depui originalul sau copia legalizată. Dar există mai multe state membre în care sistemul de copie legalizată nici nu există. De exemplu, nu există în Regatul Unit copii legalizate sau legalizarea copiilor. Uh, țări precum Franța au abolit acest sistem. În Germania există. Și atunci, de unde să ceri o copie legalizată într-un stat în care nu există așa ceva? Și mi se pare mult mai simplu și mai logic ca de la sistemul copilor legalizate să trecem la un sistem fără legalizare. Și apoi, ă, al treilea element pe care îl propun este următorul. Ce se întâmplă în cazul în care apar dubii? Bineînțeles că îmi dau seama că pot să apară acele situații în care nu, poți, nu prea poți să-ți dai seama de autenticitatea copiei unui document. Cunoaștem această situație Mm, și, de exemplu, în cazul în care se prezintă un document original, se prea poate ca, de dragul conținutului, să uh, se ceară și o traducere. Noi cunoaștem atât de bine sistemul de traduceri, dar um, proba, obligativitatea probei trebuie inversată de data aceasta. Pentru că mereu și mereu se cere o uh, traducere și pentru oameni chiar și din punct de vedere financiar, e un efort. Deci nu e un efort doar birocratic, ci și unul financiar. Și atunci, pune întrebarea în felul următor. Eu vreau să-mi apăr drepturile și pentru asta trebuie să plătesc o căruță de bani. Ei bine, întoarcem sarcina probei, o inversăm și spunem, prea bine, puteți să cereți o traducere, dar în acest caz autoritatea uh, care solicită traducerea să plătească pentru traducere. și să nu fie o traducere legalizată. Cine vrea o traducere legalizată, atunci e foarte clar că uh, uh, trebuie să fie pregătit să plătească în calitate de autoritate competentă. Și nu trebuie să fie certificată. E strict o traducere de redare fidelă a conținutului. Dacă autoritatea însă vine și spune nu am încredere în această traducere, vreau o traducere legalizată, prea bine, să ceară traducerea legalizată, dar să o plătească. și, uh, sigur, costurile trebuie suportate de către cetățean în momentul în care diferența dintre traducerea uh, nelegalizată și cea legalizată este una flagrantă. E mai degrabă un proces de disciplinare în toată această relație. Am numit așadar uh, cele trei elemente nucleu. Plecăm de la premisa că Comisia a făcut o serie de uh, Uh, propunere pentru formulare multilingvistice. Rămâne de văzut uh, ce, mai, uh, ce fel de formulare mai putem include în anexă. Cam acestea ar fi domeniile cele mai importante. În concluzie, pentru că eu știu câte obiecții vor fi ridicate, vreau să spun doar următoarele. Din diverse state membre, pe filiera Consiliului, au aud mesaje de genul noi sprijinim totul, dar... nu are rost să ne hazardăm. Uh, știm că Consiliul de felul lui nu e foarte ambițios. E bine, în acest caz este cu atât mai puțin ambițios și îmi dau seama și din uh, reacțiile pe care le primesc la diferitele avize și opinii. Ei au uh, un uh, model pe care îl văd pus sub semnul întrebării, dar nu este sarcina autorității de legiferare să garanteze modele de afacere sau de uh, uh, administrare, ci sarcina noastră este să uh, veghem la uh, simplificarea vieții cetățenilor, la facilitarea anumitor procese. Asta este sarcina noastră, de aceea suntem uh, parlamentari și forță de legiferare. Bineînțeles că vor exista obiecții și tactici de întârziere, eu știu deja, dar ce vă pot spune? nu sunt foarte fericit că președinția lituaniană până acum nu a făcut din acest subiect o prioritate. Eu știu că nu poate ca să fie orice lucru o prioritate, dar de data aceasta avem de-a face cu un caz care ar indica foarte clar că munca noastră ajunge direct la cetățean mai ales uh, prin prisma faptului că în această legislatură uh, nu mai avem atât de mult timp la dispoziție și dacă finalizăm acest dosar, pot să vă spun că dacă am reușit, chiar dacă am reușit să finalizăm acum, tot ar mai dura 2 ani de zile până s-ar transpune totul în plan național. Mi-aș dori uh, o procedură urgentată, mm, dar rămâne de văzut. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Mesaros și apoi domnul Zviefka. Szeretném megköszönni Rapkai úrnak azt a, az átfogó munkát, amit eh, ebben a jelentésben. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc domnului Rapkai în acest raport a punctat foarte bine subiectele esențiale. Per ansamblu sunt de acord cu raportorul nostru. E vorba de un instrument foarte important care pe viitor poate să faciliteze libera circulație. Sprijin faptul că în domeniul de aplicare a fost extins și la școlile europene, uh, și mă bucură faptul că e abolită apostila. De asemenea, sprijin ideea că am putea să completăm în anexă cu formulare. Și da, ar putea să mai vină propuneri de la comisie. Securitatea juridică este foarte importantă. Eu sunt de acord cu domnul Rapca la acest capitol. Chit că există pe aici, pe acolo, câteva subiecte care ar trebui punctate mai bine. Uh, cred că ar trebui să facem uh, tot posibilul pentru a îmbunătăți raportul. Abolirea apostilei poate însă să mm, genereze probleme, individuale, probleme juridice individuale, pentru care se impun soluții individuale. După cum spunea domnul Rapcai, de la un caz la altul, Poate că nu putem să uh, luăm de fiecare dată o decizie pentru cine trebuie să suporte costurile. Cu privire la conținutul articolului 3 și ce fel de documente sunt incluse în această categorie a documentelor oficiale. Poate că această listă ar trebui extinsă și am putea include noi aspecte, noi elemente. Articolul 1 cu 2 e formulat foarte general, în loc să fie numite temele concret. Nu știu dacă este o soluție bună. Poate că e nevoie de precizie mai mare. Raportul în sine va contribui enorm la uh, simplificarea situației uh, cetățenilor noștri în ceea ce privește circulația. Tadeusz Zief, care cuvântul. Spravozdanie Bernarda to este... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport este un document care va arăta, după părerea mea, în mod clar, dacă ținem într-adevăr cont de necesitățile cetățenilor noștri și dacă vrem într-adevăr să creăm uh, niște legi care să fie prietenoase cu cetățenii. Pentru că fiecare dintre noi are nevoie de uh, o serie de documente în viață, niște documente inventate de anumite uh, state membre și așa mai departe. Pentru că fără documente se pare că încă nu putem trăi. Deși avem din ce în ce mai multe instrumente de comunicare, această bucată de hârtie cu o uh, ștampilă și o semnătură este în continuare extrem de importantă. Datorită acestor forme moderne de comunicare, uh, Printre prietenii mei de pe Facebook pot să văd, spre exemplu, care sunt problemele pe care le au oamenii în viața lor de zi cu zi. Și Problema nu este doar că cineva are un document care nu a fost tradus sau nu a fost uh, uh, notarizat sau nu are apostilă sau că formularul nu este același în toate statele membre. Există și alte probleme, Bernard. Spre exemplu, am citit o informare din partea unui cetățean polonez că de mai multe ori a fost nevoit să stea la coadă la ministrul de afaceri externe din Varșovia pentru a avea uh, un document cu apostilă și apoi s-a trezit că într-o altă țară acest document nu era acceptat deloc. Deci o listă de documente. Care sunt documentele care ar trebui să fie armonizate și cum ar trebui să fie tratate acestea de către administrațiile din toate statele membre? Aceasta este o prioritate absolută pentru că atunci când ne mutăm, că atunci când ne schimbăm locul de reședință, atunci când călătorim chiar, atunci când plecăm la lucru sau la studiu într-un alt stat membru, pretutindeni avem probleme cu actele și cu acceptarea acestor acte de către alte țări. Deci este o abordare fundamentală și cred că dacă reușim să o votăm, atunci cetățenii vor avea o părere mai bună despre această birocratie uh, uriașă a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim! Luigi Berlinguer. Solo una parola per dire che eh, noi non possiamo non considerare importante una cosa di, un argomento di questo genere. Vreau doar să spun că Genul acesta de aspecte sunt foarte importante. Se trece dincolo de procedurile administrative. Ceea ce face Bernard este o sarcină extraordinară. Există căi, cum spunea Comisia, de a face viața mai ușoară cetățenilor. În țara mea, întotdeauna trebuie să Uh, pui la dispoziția autorităților tot felul de uh, certificate și imaginez ce, ce s-ar întâmpla dacă uh, ar trebui să dovedești că deții niște certificate eliberate în alte state membre. Asta pur și simplu devine un obstacol în viața de zi cu zi a cetățenilor lucrurile acestea sunt cunoscute, n-ar vrea să le mai repetăm. Însă, din ceea ce a spus Bernard, pot să deduc că lista aceasta ar putea fi extinsă atunci când vine vorba de încercarea de a ajuta pe uh, cetățeni cu aceste certificate. Ar trebui uh, să facem tot posibilul în acest uh, sens ar trebui ca în Parlament să se înțeleagă clar aceste lucruri. Dacă avem la dispoziție uh, un text acum, cred că pe viitor va fi extins. Însă nu trebuie să pierdem această șansă, pentru că altfel viitorul Parlament va începe acest demers de la zero Aș dori să-i mulțumesc uh, Bernard pentru uh, munca sa. E foarte important uh, să punem pe tapet aceste chestiuni cât se poate de repede. Dau cuvântul raportorului. Denchis. Cu privire la ce a spus Luigi, cred că ar trebui să ne străduim mm, pentru a obține un rezultat cât mai bun. Nu cred că sunt probleme la comisie, de exemplu. Comisia își dorește să finalizeze dosarul în această legislatură și eu pot să empatizez cu această atitudine. Nici la Parlament nu vor fi probleme. Acum trebuie să exercităm presiuni asupra celorlalt braț legislativ ba chiar să ieșim la rampă în public, că dacă se trenează, atunci Consiliul este de vină că cetățenii nu se pot bucura de simplificarea procedurilor birocratice europene. Mereu se cere demontarea birocrației și când, iată, vrem exact asta, nu mai ai un partener în discuție, de discuție în Consiliu. Mă mulțumește faptul că sunt pe drumul cel bun, pare se, pentru că nu, nu am auzit nicio critică la propunerea mea, o critică de ordin general. Eu sunt pentru tot ceea ce propuneți ca adăugire sunt de acord cu domnul Mesaros, cu domnul Berlinguer, care mi-au spus că pe aici, pe acolo, am putea să finisăm lucrurile, să vedem ce putem să adăugim. De asemenea, sunt de acord și cu domnul Mesaros când spune că trebuie să avem și um, siguranță juridică. Perfect de acord. Dar haideți să um, ascultăm propunerile, să veniți cu, vă invit să veniți cu propuneri de îmbunătățire Secretari secretariatului nostru i s-a propus data de 27, deci de vineri într-o săptămână, ca termen de depunere a amendamentelor. Mi se pare de bun simț, este o bună încadrare calendaristică, fiindcă mai avem aproximativ două săptămâni până în acel moment și mai bine să avem un amendament în plus decât unul în minus, după care vom trece la treabă, pentru că pare să Um, există disponibilitate la compromis și la consens și dacă într-adevăr putem să îmbunătățim siguranța juridică pe aici, pe acolo, um, e foarte bine. Cred că putem să purtăm și discuții în bilateral sau la reuniunile cu raportorii din umbră sau în uh, reuniunile de comisie parlamentară. Oricum, în ceea ce ne privește, în decursul acestui uh, an, adică în următoarele două-trei luni, noi vom reuși să ajungem la un rezultat ca să ne prezentăm la Consiliu, la negocieri uh, cu acesta. Mulțumesc! Mulțumesc termenul de depunere a amendamentelor 27 septembrie, ora prânzului. Vă mulțumesc, așa rămâne. Mai avem, de fapt nu, nu mai avem nimic pentru această după-amiază. Închidem această reuniune. Eh, pentru a continua, desigur, mâine dimineață la orele 9. La revedere!